vă mulțumesc pentru prezență și vă propun să începem uh, lucrările. Mulțumesc uh, pentru prezență. Câțiva dintre colegii noștri ne-au transmis că nu vor putea să ni se alăture în această dimineață și vom începe prin a da cuvântul colegului Kölmel, care este raportor pe două uh, dosare foarte importante tratate la Comisia Libe, interoperabilitatea dintre sistemele de informații în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară, precum uh, și în domeniul front, controlului frontierelor și vizelor. Cele două dosare uh, sunt asemănătoare, chiar dacă avem două logici diferite, pe de o parte frontierele și vizele și pe cealaltă parte cooperarea polițienească și judiciară. Și dau cuvântul colegului Kölmel. Danke, Herr Vorsitzender.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 deficită aceeași bază. Din motive de eficacitate și de uh, costuri, sigur că optim ar fi ca uh, toate datele să fie în aceeași bază, da? în aceeași depozit, dar având în vedere regulile de protecție datelor cu caracter personal, acest lucru nu ar fi de dorit. oricum, uh, trebuie mare atenție dacă datele sunt stocate în, împreună. Eu consider că propunerea Comisiei merge în sensul bun, există un nivel um, Uh, în alte protecția datelor. Datele sensibile sunt stocate separat și uh, prin aceste interfațe care se creează, bazele de date pot fi conectate între ele și pot fi utilizate în mod eficient. Acum, trebuie văzut ce tip de arhitectură poate mm, încăpăta acest sistem informatic european. Acesta este interoperabilitatea. Uh, ne dorim ca această interoperabilitate să funcționeze în mai multe sisteme, în mai multe domenii, mai ales SIS, Eurodac și, dincolo de acestea, trei alte noi sisteme, sistemul de intrări și ieșiri, apoi sistemul european privind călătoriile și autorizațiile ETIAS și sistemul de informații al uh, registrelor penale, al cazierelor uh, penale. Pentru ca toate acestea să fie interoperabile, ar trebui să existe un portal de Uh, căutare european pentru datele biometrice, un sistem de stocare pentru datele de identitate și un detector pentru uh, identitățile multiple. Uh, toate acestea trebuie așadar să fie interconectate pentru a se evita ca o persoană să poată să intre pe teritoriul european folosind un nume fals sau un pseudonim persoana respectivă, de exemplu, este prezentă în bazele de date, dar autoritățile de control nu o pot regăsi. Așadar, se dezvoltă în prezent sisteme care să permită îmbunătățirea interoperabilității. Sunt detalii foarte tehnice pe care personal nu le înțeleg, deci uh, voi lua de bune cele spuse de experți. Uh, lucrurile par logice oricum și cred că sunt logice. Câteva cuvinte acum despre protecția datelor. Nu cred că e nevoie să dezvolt foarte mult acest subiect. Într-adevăr, la nivel european trebuie să existe, de exemplu în cazul bazei de date Europol sau Interpol, acestea să poată fi conectate la acest sistem. Și în plus ne dorim ca tot ce este... So, concret heißt es für unseren... Bun, deci concret. Ce înseamnă asta pentru buget? Asta înseamnă că uh, aceste propuneri de interoperabilitate și stocare, unitatea asta centrală de stocare trebuie să fie creată și făcută operațională. Uh, Pentru asta avem nevoie de date și interfețele existente trebuie să fie modernizate de asemenea și adaptate și, uh, bineînțeles, trebuie formate, format personalul. Din 2019 până în 2027 ar fi uh, ar fi investite 425 de milioane de euro, deci vreo 50 pe an. E totuși o procedură uh, importantă pentru Uniunea Europeană și costurile sunt următoarele. 225 de milioane de euro pentru EU-LISA, după aceea 136 de milioane de euro pentru modificările din statele membre, 49 de milioane de euro uh, pentru Europol și pentru modernizarea sistemelor lor informatice, 5 milioane de euro pentru agenția Frontex, 2 milioane de euro pentru CEPOL, este vorba despre cursuri de formare a personalului, și vreo 8 milioane de euro pentru DG Home. Deci, totalul este de 425 de milioane de euro. Blocul cel mai important este cel alocat EULISA, 225 de milioane de euro și vedem că este vorba de 68 de milioane de euro pentru dezvoltarea uh, programului, vreo 26 de milioane de euro pentru, uh, pentru gestiune, 19 milioane de euro pentru modernizare, Uh, modernizarea și adaptarea ECRIS, uh, etc. Deci, aceasta ar fi uh, cifra def- defalcată. Prin urmare, proiectul este unul important, dar sunt absolut convins că investiția aceasta este una bună. Este o investiție care va spori siguranța în Uniunea Europeană, va garanta protecția datelor și eu cred că până la urmă, făcând aceste investiții, facem exact ceea ce așteaptă de la noi cetățenii europeni. Uh, anume, le punem agențiilor de securitate la dispoziție instrumentele de care au nevoie pentru a-și asuma responsabilitățile. Din punctul meu de vedere, este important ca atât Comisia cât și agențiile care se ocupă de aplicarea acestor proiecte uh, să dea dovadă de sau să vizeze eficiența costurilor. Deci, pe de o parte ne bazăm pe acest calcul al costurilor și ar trebui să ne putem baza pe acest calcul calcul al costurilor. Ar fi păcat ca la un moment dat să ne dăm seama că sumele alocate nu sunt suficiente. Și de asemenea, importantă este transparența cheltuierilor. Asta pentru că la început uh, v-am spus că aici e vorba despre detalii tehnice pe care, în cazul în care nu ești informatician, uh, nu le prea înțelegi. Prin urmare, trebuie să te bazezi pe ceea ce îți transmit experții. Dar, în aplicarea acestor măsuri, trebuie să ne asigurăm că achizițiile publice uh, pornesc de la oferte diferite, care uh, transparente, asta pentru a ne asigura că rezultatul uh, obținut este cel mai bun cu, cu putință și că uh, prestatarul ales este într-adevăr cel mai potrivit. Și cred că, acestea fiind spuse, putem fi de acord cu aceste măsuri. Mulțumesc! Uh, merci. Mulțumesc, domnule Kölmel. Voi da cuvântul acum raportorilor din umbră din diferitele grupuri, de la grupul PPE, domnul Fernandez, care îl înlocuiește pe domnul Lamasur, absent astăzi. Président, euh, j'essaierai de remplacer... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îl înlocuiesc uh, pe colegul uh, Alain Lamassur, deși nu sunt la înălțimea acestei sarcini, dar voi încerca. Domnul Alain Lamassur vă Uh, cere scuze pentru absență mm, și apreciază calitatea uh, muncii raportorului. Domnul Lamasur consideră că avem de a face cu o miză urgentă și majoră pentru securitatea Uniunii și pentru gestionarea frontierelor Uniunii și a migrației. Domnul uh, Lamasur, în calitate de raportor din umbră, mm, susține propunerile comisiei. În ceea ce privește sumele propuse, uh, fondurile par insuficiente uh, comparativ cu rezultatele așteptate. Și autoritatea bugetară trebuie să uh, fie uh, ținută la curent cu dezvoltarea și funcționarea noilor instrumente. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, stimate coleg. Uh, îi dau cuvântul doamnei Eder, care o înlocuiește pe doamna Eta Pardel. De todos sustitutos de sustitutos. Da, suntem supleanțe Ori În fine, vreau să mulțumesc domnului Kermel pentru propunerile sale și, în primul rând, facem și aici acest gen de dezbateri, dar acum n-a fost cazul și mulțumesc că s-a abținut uh, și s-a ținut doar de partea bugetară. Acum, pentru domnul Kermel sau pentru cineva de la comisie, aș avea o întrebare, adică se spune că uh, toate acestea vor fi acoperite din banii actualului program în fine, pentru fondul de securitate internă, pentru că se spune că sunt suficienți bani acolo. Atunci, aș vrea să mi se explice mai bine uh, de unde sunt uh, acești bani care se spune că sunt suficienți. Bine, nu ne opunem, că asta înseamnă că nu se taie uh, fondul de la alt program, ci se pare că se încadrează în acest program și dacă sunt bani suficienți, e bine să se facă așa, însă aș vrea să știu mai multe de unde vin atâția bani cui se datorează faptul că avem atâția bani și atâtea credite. Bun, și amendamentele domnului Kölmer le vom examina. În principiu sunt unele care ne convin să reducem termenele, să scurtăm puțin termenele de prezentare a rapoartelor. Uneori mi se pare totuși excesiv să trecem de la un an la șase luni, poate e puțin prematur, dar în rest, în principiu, suntem de acord. Mulțumesc! Euh, merci, euh, Eder. Mulțumesc, uh, Eder. Dacă uh, colegii îmi permit, eu sunt raportor din umbră din partea grupului ALDE și știți că sunt și membru în Comisia LIBE. Prin urmare, am respectat sau voi respecta un subiect de importanță strategică, colosală, pentru că în prezent există mai multe sisteme informatice centralizate care nu sunt niciun fel conectate între ele. Avem sistemul de informații Schengen, avem sistemul pe vize, avem Eurodac pentru um, Uh, cetățenii în situație ilegală pe uh, teritoriul european nu se face la nivel maxim, plus și din motive de securitate și de control al migrației. Prin urmare, salut și eu raportul domnului Kölmel, pe care îl susțin, observând un lucru pe care l-a spus și dumnealui, Uh, centru mai multe elemente din noile sisteme mm, interoperabile, statele membre vor dori să se introducă un backup, adică un sistem de securitate care va avea și el un cost. Și dacă în cadrul negocierilor care vor avea loc între Consiliu și Parlament se ajunge la un acord. Deci toate aceste infrastructuri de frontieră din statele membre să se ridice la același nivel de calitate. Asta trebuie să ne asigurăm. Sal, în um, uh, doamna Gardia Zabala a adresat o întrebare și o să rog reprezentanții comisiei să uh, îi răspund. Doresc să încep prin a mulțumi raportorului pentru sprijinul pe care l-a acordat uh, propunerii comisiei. Este foarte important pentru se gândește la același lucru și își dorește ca un proiect să poată să fie realizat uh, în condiții de eficiență a costurilor. În ceea ce privește întrebarea doamnei Gardia Zabal, aș arăta că bugetul glob 2019-2020 se limitează la 32 de milioane, deci mai puțin de 10% din total, ceea ce uh, permite comisie 2019-2020 se limitează la 32 de milioane, deci mai puțin de 10% din total, ceea ce uh, permite comisiei să spună că aceste 32 de milioane vor fi re, uh, des, reutilizate din um, fondurile actuale. Și Într-adevăr, Comisia este de acord uh, și ar dori să reamintească că regulamentul privind sistemul de intrări și ieșiri a intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut și în acest regulament, în versiunea finală adoptată, Parlamentul European a crescut deja obligațiile de raportare privind EURISA și întărite de Parlament sunt suficiente pentru proiectul de interoperabilitate. Așadar, din punctul de vedere al Comisiei, amendamentele de la 2 la 7 ar că proiectul de interoperabilitate este mai puțin riscant decât proiectul uh, privind sistemul de intrări și ieșiri. Și prin urmare, am vrea să nu se includă raportări suplimentare, obligații suplimentare de raportare în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Irel. Um, Comisia a luat act de sugestia dumneavoastră, dar comisia noastră este suverană. Sigur, comisia de bugete. Și voi da cuvântul acum colegului Howard, care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Tehnologie de interoperabilitate există deja de ceva vreme, dar aș dori să întreb ceva. Isia Cred că proiectul va dura 9 ani. Și există astfel un risc ca anumite tehnologii să evolueze în această perioadă de 9 ani și atunci proiectul va și întreba de evaluarea riscurilor și implicațiile bugetare potențiale care decurg de aici. Cred că e destul de greu de răspuns. Însă, mai la subiect, mă gândesc că sistemul își propune de asemenea să implementeze procesele uh, a acestui proiect. Mulțumesc. Comisia dorește să răspundă? Da? Da, domnule Depre, o să dau uh, cuvântul colegului de la DG Home, care este Bugetul este calculat pe o perioadă de 9 ani pentru a avea o viziune completă asupra cheltuielilor pe o, uh, o durată lungă de timp, dar în termen de dezvoltare proiectul va fi mai scurt, mult mai scurt. Dacă vă uitați la fișa finan- o durată lungă de timp, dar în termen de dezvoltare proiectul va fi mai scurt, mult mai scurt. Dacă vă uitați la fișa financiară, veți vedea la pagina 82, o prezentare a diferitelor părți ale date de mentenanță. Da, ați avut dreptate spunând că s-ar putea înregistra o evoluție a tehnologiei pe această perioadă de timp, ceea ce este inerent oricărui proiect uh, informatic. Nimeni nu poate să știe cum vor evolua de informații din uh, domeniul uh, vizelor. S-a întâmplat același lucru, dar având în vedere limitele de timp uh, din evoluția proiectului și din evoluția bugetului, implicațiile nu au fost majore. Deci cu toții vom lucra. Mulțumesc. Domnule Howard, doriți să reluați cuvântul? Nu? Nu, nu aici, spune domnul Howard. Mulțumesc. Bun. Uh, altcineva dorește să ia cuvântul, nu atunci îi voi da uh, din nou uh, ocazia domnului Kermel să tragă concluziile acestei dezbateri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc. Voi face apel din nou la domnul Fernandez, care îl înlocuiește astăzi uh, în modul cel mai inteligent și mai în ceea ce privește mobilizarea fondului uh, european de ajustare la globalizare pentru Air France. Uh, raportorul este favorabil acestui fond și utilizării pentru obiectivul uh, propus de acest fond, fond care a fost creat acum 10 ani și care a beneficiat, a fost în beneficiul multor persoane care și-au pierdut locul de muncă. Uh, Raportorul nostru dorește să reamintească că pe 8 iunie 2017 Comisia... Sperăm că se va putea soluționa problema prin respectivul regulament, dar aș dori să spun de asemenea că Air France trebuie să-și asume și răspunderea la nivel intern și să asigure mai mult dialogul social cu angajații săi, ceea ce până acum, din păcate, nu s-a întâmplat măcar în măsura în care ar trebui să se întâmple. Și sigur că vom fi atenți și la efectele posibile în teritoriul asupra uh, firmelor subcontractante cu Air France uh, și cam atât. Mă opresc aici. Mulțumesc. Ah, Bun, utilizării fondurilor din fondul de ajustare la globalizare. Iată, avem de-a face cu un nou exemplu care dovedește că Bine, puteți spune că plătim, de fapt, nu pentru companie, ci pentru angajați. Da, într-adevăr, punem cale, ă, obstacole în calea competitivității. Uniunea Europeană este mult prea departe, nu ar trebui să intervină în astfel de situații. Dacă o face, atunci ă, o face, din păcate, într-o manieră netransparentă pe care ă, cetățenii europeni nu o reproșează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelmel. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să explicăm clar că salariații concediați sunt salariați concediați. Acest fond nu vine să ajute companiile. Trebuie să insistăm pe acest punct. Dacă ne imaginăm că venim să ajutăm companiile, atunci Aș putea să accept argumentele contrare, dar acest fond nu a fost gândit pentru companii. Și cineva care și-a pierdut locul de muncă N-are nicio importanță dacă lucra pentru sectorul public sau sectorul privat, dacă lucra pentru o întreprindere care beneficiase de fonduri europene sau nu. Rămâne o persoană care și-a pierdut locul de muncă și rămâne ideea aici uh, de uh, pierdere în contextul globalizării. Un fond care vine să ajute persoanele care și-au pierdut locul de muncă să își găsească un nou loc de muncă. Acesta este obiectivul acestui fond. Și de aceea sprijinim ideea ca acest fond să fie folosit pentru a îi ajuta pe acei cetățeni care și-au pierdut uh, slujba. Uh, Sigur că putem să fim împotriva regulilor adoptate, dar regulile adoptate trebuie respectate și utilizarea acestui fond cu respectarea regulilor în vigoare trebuie să vină în ajutorul uh, lucrătorilor disponibilizați. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Gresler. Din Antrag auch mai. Mulțumesc. Și mie mi se pare foarte ciudată această solicitare, pentru că este a doua solicitare din partea aceleiași firme. Să nu uităm că 16% din acțiunile acestei companii sunt deținute de statul francez. Iată ce finanțăm noi. Eu cred că ar trebui să încurajăm Air France toate problemele cu care această companie se, se confruntă. Mulțumesc. Uh, S'il vous plaît. S'il vous plaît, je passe la parole. Vă rog, spune domnul președinte, îi dau din nou cuvântul că dorește și ea. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Fernandez, dumneavoastră vorbeați despre persoanele concediate. Spuneați că acestea sunt vizate, nu firmele. Da, din punct de vedere formal aveți dreptate, dar uh, sper din tot sufletul că mi-ați înțeles corect intervenția. Din păcate, 7% din cetățenii europeni sunt șomeri. Există unele regule și nu susțin că regulile nu ar fi uh, respectate. Dar regulile acestea se referă la doar câteva cazuri din aceste milioane de șomeri. Deci dacă mergem cu argumentație până la, uh, argumentația până la capăt, atunci am spune că uh, am ajuns la concluzia că toți șomerii din Europa ar trebui să fie sprijiniți. Și tocmai de aceea ajungem cu discuția la asigurarea de șomaj europeană. Da, dacă ajungem până aici, e clar că ar fi un fel de uniune a transferurilor. Deci, în orice caz, dacă mergem cu argumentația până la capăt, ne dăm seama că lucrurile nu sunt chiar albe sau negre. Uh, dacă există grupuri care își doresc uh, asigurarea de șomaj european, foarte bine, haideți să spună niște grupurile că sunt în favoarea acestei asigurări și după aceea la alegerile europarlamentare cetățenii ne vor explica dacă ei sunt de acord cu această problemă, uh, cu această propunere sau nu. Pentru că până la urmă acest fond de ajustare la globalizare ne duce spre genul acesta de asigurare. După aceea, uh, se vorbește despre contribuțiile la bugetul Uniunii Europene. Uh, se vorbește despre faptul că nu mai există plătitori neți sau uh, uh, state care... Mă surprinde când aud aceste comentarii. Nu știu dacă regulamentul Fondului de Adaptare la Globalizare în Germania e tradus altfel, dar aici în niciun caz nu vorbim de ajuta, a ajuta o firmă, nici pe Air France, nici pe altele. E vorba de a forma pe lucrători pe care și-au pierdut locul de muncă să urmeze cursuri de formare ca să poată găsi un nou loc de muncă. Asta folosește Fondul Social European. Asta, asta se întâmplă în general, dar Fondul de Ajustare la Globalizare e gândit pentru cazuri care au, sunt impactate de globalizare pentru uh, firme care concediază. Vreau să încerc să trag o concluzie pozitivă, adică e vorba de asigurarea de șomaj european și socialiștii în alegeri se vor prezenta cu această uh, propunere pe care o gândim de mult timp. Eh, putem, eh, sper să putem vorbi de această asigurare și astfel vom eh, finaliza și ceva pozitiv. Probleme în défendre ce fond. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să apăr acest fond, nu am nicio problemă. Fondul acesta, dacă e să ne referim la partea de punere în executare, e utilizat mai ales pentru țările din nordul Uniunii Europene. Și n-am nicio problemă să apăr acest aspect, să spun că toate țările trebuie să utilizeze acest fond. Germania l-a utilizat de multe ori. Belgia l-a utilizat. Finlanda l-a utilizat. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți împotriva utilizării acestui fond. Bine, e dreptul dumneavoastră să o spune, dar spuneți-o și germanilor care au beneficiat de pe urma acestui fond. Că ei trebuie să știe că dumneavoastră sunteți împotriva utilizării acestui fond uh, care e menit să ajute oamenii care și-au pierdut locul de muncă. Fondul ăsta nu e pentru a ajuta nicio companie, trebuie să spunem clar asta. Fondul ăsta e pentru persoane, pentru persoanele care și-au pierdut locul de muncă, pentru a-i ajuta, pentru a ajuta aceste persoane să, să-și găsească un nou loc de muncă. Ăsta e obiectivul nu, nu e pentru a ajuta firmele. Asta e confuzia care se face în repetate rânduri. Grasle a demandat la vă rog. Totuși aș mai preciza ceva, și anume că în ce privește fondul de adaptare la globalizare, în curând vom avea ocazia să discutăm despre asta, pentru că în campania electorală bate la ușă și deci veți avea toată posibilitatea în campania electorală să explicați alegătorilor ideile astea. Problema cu care ne confruntăm acum comentarii fără microfon. Bun, vă mulțumesc. Deci grupurile, grupurile se, trebuie să se pronunțe față, de, față cu dosarul care a fost depus. Acum, dezbaterea o veți putea purta în campania electorală cât vreți. Pardon. 18 avril, c'est pas possible. C'est pas posibil le 18 avril. <laughs> E 18 mai. Midi precis. La le 12. E termenul și acum trecem la următorul raport, Sigfrid Mureșan, e vorba de proiectul de buget numărul 2, la buget președinte. Bună dimineața, dragi colegi! După cum știți cu toții, acest proiect de buget rectificativ e, cel, e un exercițiu, să spunem așa, automatic pentru noi, Parlamentul. Surplusul rezultat din punerea în aplicare a bugetului de anul trecut a fost 555 de milioane de euro și asta și introducem noi în bugetul din acest an și sigur va scădea, că sigur trebuie să ținem cont de tabloul general, global și anul trecut după cum uh, am putut vedea că punerea în aplicare bugetului era dezamăgitoare și nu a fost uh, un succes așa cum se aștepta Parlamentul, Comisia a propus bugetul rectificativ numărul 6. Am făcut aproape 100% prin aplicarea bugetului anul trecut și să ne mm, concentrăm doar asupra acestor 555,5 milioane de surplus, trebuie totuși să vedem imaginea de ansamblu și să știm că acest surplus acum este atât de mic doar pentru că s-a, mai ales la rubrica 1B a fost o sumă mare care n-a ajuns la beneficiari, de aceea până în aplicarea bugetului 2018 e și mai importantă și, domnul președinte, cred că vom putea să discutăm uh, asta pe următorul punct de pe ordinea de zi, deci uh, execuția bugetului 2008. Dincolo de aceste surplusuri uh, pe care le adăugăm bugetului european, acest buget trebuie să poată și să reutilizeze și să beneficieze de pe urma oricăror venituri generate din amenzi sau legate de plăți întârziate fără a uh, uh, fără mm, creștere corespunzătoare a PNB-ului statelor membre. Deci la elementul ăsta am, cerut, am ținut noi întotdeauna și ce mai uh, propune un raport, propunea pentru o rezervă specială să fie stabilită care sigur va fi umplută treptat din surse neprevăzute de venit, uh, care trebuie transferată și să acopere uh, cheltuielile neprevăzute. Și de ce cerem asta? Și la nivel individual, domnule președinte, ca cetățean de rând, știu că eu trebuie lunar să economisez niște bani uh, ca pentru evenimente neprevăzute în viitor și nu pot să fac asta decât dacă fac economii și Uniunea Europeană și bugetul uh, Uniunii Europene se află în situația în care trebuie să acopere aceste uh, cheltuieli neprevăzute, dar nu ni se permite să economisim bani pentru uh, aceste cheltuieli. Și noi vrem să economisim bani, să fim răspunzător și să, spun, să fim responsabili, să spunem când avem surse neprevăzute de venit, atunci putem face să, economii, să punem deoparte ca să putem apoi să finanțăm aceste cheltuieli neprevăzute când ar fi cazul. Și în acest CFM, mai mult ca oricând, am văzut ce uh, sumă mare de uh, cheltuieli neprevăzute. Iată, criza refugiaților, terorismul, uh, facilitatea Turciei pentru refugiați și va trebui să decidem, să discutăm, să vedem dacă putem la o hotărâre în legătură cu pre, prelungirea acestei facilități pentru Turcia și câți bani din bugetul european vor merge acolo. Și apoi, eh, EFSI, prelungirea EFSI, idei provenite de la Consiliu și Comisie, pe care le-am inserat și noi în acest CFM, multe dintre care sunt neprevăzute și sigur că să putem să Uh, finanțăm aceste evenimente neprevăzute fără a periclita proiectele actuale. Spunem că dacă avem uh, o sursă neprevăzută de venit, haideți să o punem deoparte și să o utilizăm când va fi cazul în viitor pentru evenimente neprevăzute. Cam asta este, domnule președinte, sunt observații uh, politice importante pentru Parlamentul nostru și care ne-ar ajuta, cred eu, să îmbunătățim execuția bugetului pe viitor. Dincolo de asta, sigur că Altfel e un exercițiu automat, după cum spuneam. Raportul e depus ca proiect de raport, termenul pentru depunerea amendamentelor, ca să știe colegii, e 31 mai la orele 12 și votul în comisia noastră, domnule președinte, va avea loc pe 18 sau 19 iunie. Cam atât, mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Directorul Eider. Gardia Zaval. Gracias, președinte. Ya que estamos, intervengo. Preșan, practic, sunt uh, două chestiuni. Unu, e adevărat că acest surplus e mm, nu atât de mare, dar asta are de face cu bugetele rectificative la, de la finalul anului trecut, în care s-a văzut că execuția n-a fost la nivelul necesităților, nici la nivelul uh, de, de, de, această metodă de economisire pe care a explicat-o foarte bine domnul Mureșan cu această rezervă specială uh, cu aceste venituri neprevăzute sau amenzi. De multe ori, când se negociază anumite dosari care nu sunt importante la nivel bugetar, dar care creează probleme la negocieri, ar fi, avem o diferență de poziții foarte mare, mai ales uh, văzând poziția Consiliului. Și dacă am avea această rezervă cu bani de care am putea dispune, atunci pozițiile noastre ar fi mult mai ușor de apărat și ar fi mai ușor să ajungem și la un acord. Atât. Să că uh, fac și eu uh, muncă pentru grupul ALDE, îi spun domnului Mureșan că suntem de acord, nu vreau să repet uh, ceea ce tocmai a spus domnul Mureșan și doamna Gardia Saval, sunt de acord totalmente cu raportul său și cred că punctul Asta cerem noi de ani de zile și personal regret că în propunerile formulate de comisie, în ce privește noile resurse care să fie puse la dispoziția bugetului UE, iată că această propunere nu se regăsește. Acum, nu știu dacă deci domnule, domnul Reșan va uh, da și termenul amendamentelor 31 uh, mai uh, până la amiază. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Vă reamintesc, dacă cumva ați uitat, că președintele Artui a trimis o scrisoare doamnei Calvinio casetele anual, chestiuni care trec uneori neobservate, de exemplu, vărsamentele automate ale comisiei, degajarea de credite sau anumite uh, decizii și anunțuri care au un impact bugetar important. Tocmai ne-a spus domnul Zigfried Mureșan, de exemplu, prelungirea facilității pentru Turcia sau angajamentele asumate. De data asta poate că ni se pot oferi elemente privitoare la începutul anului bugetar 2018 și apoi dau cuvântul raportului nostru general, adică tot domnul Mureșan. Vă rog, reprezentantul Comisiei. Thank you, Chair, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Aș vrea să prezint, într-adevăr, câteva puncte. În primul rând, atrag atenția asupra noului format al raportului săptămânal de punere în aplicare. În al doilea rând, o imagine generală a execuției bugetului. În al treilea rând, să intru puțin în detalii în legătură cu punerea în aplicare a coeziunii, rubrica 1B. În al patrulea rând, vă fac o prezentare a transferurilor autonome, după cum mi-ați cerut. În al cincilea rând, revin la angajamentele pentru Siria și Yemen, după cum tot dumneavoastră mi-ați cerut. În al șaselea rând, vă fac o scurtă prezentare a situației facilităților pentru refugiați în Turcia și, încă un punct, uh, indicații privitoare la viitoarele proiecte de bugete rectificative la care ne putem aștepta. În primul rând, vă atrag atenția asupra noi prezentări a acestui raport săptămânal de pune în aplicare trimis dumneavoastră în fiecare săptămână. Deci, și sperăm că acum uh, membrii comisiei și stafful, asistenții uh, pot astfel să înțeleagă mai rapid și mai ușor modul în care se pune în aplicare, în executare bugetul, pentru că acum am agregat, am adunat uh, informațiile la nivel de programe, ceea ce, din punct de vedere politic, înseamnă că e mai ușor uh, pentru membrii comisiei să înțeleagă tot ce se întâmplă și sigur că e important și interesul pentru transferurile autonome ale comisiei. Acum, în uh, cadrul raportului, am creat două categorii separate, o categorie transferuri autorității bugetare și transferuri uh, autonome. Deci puteți vedea astfel imediat dacă Comisia a transferat ceva de la un program la altul sau, în fine, putem chiar intra în detalii, deci între liniile bugetare transferului. Ehm, Sper că veți putea pe viitor să apreciați aceste modificări. În ce privește punerea în aplicare, execuția bugetului în general, eh, angajamentele pentru totalul bugetului la ora actuală suntem la 81% punere în aplicare. Eh, anul trecut, în aceeași perioadă, ne aflam la 76%. Bun, procentajele astea pentru anul acesta și anul trecut sunt foarte ridicate, ceea ce este logic pentru că uh, cele două grupuri mari de cheltuieli, coeziunea și agricultura, sunt uh, aproape complet pune în aplicare la angajamente, deci e logic să avem și acest, acest procent uh, ridicat. În ce privește plățile, uh, acum ne aflăm la 41% rată de punere în aplicare și în comparație cu anul trecut, la același moment în timp, ne aflăm la 36%. Deci stă mai bine decât anul trecut. Deci, iată, o știre bună, însă, totuși, suntem încă, cum să spun, în primele etape ale anului bugetar, deci e prematur să tragem concluzii în acest moment. Acum, în ce privește situația în ce privește coeziunea, plățile, sigur, pentru că la angajamente se mm, eh, pune în aplicare 100% automat. În primul rând, confirm că uh, Uh, la finalul lui 2017 am avut o situație normală cu aproximativ 2,5 sau 3 miliarde de sume neplătite, dar au fost plătite imediat la începutul anului 2018, în ianuarie. Și situația actuală în acest an e că dintr-un buget de 47 miliarde în plăți pentru coeziune, am, am uh, executat până acum 7,5 miliarde aproximativ 16-17% în total. Noile solicitări de plăți care au fost primiți, uh, primite de statele membre în primele patru luni ale anului, uh, total 5,5 uh, miliarde. Bun, asta în sine e o cifră mică în comparație cu totalul bugetului, dar nu putem trage nicio concluzie de pe urmă pentru că au și statele membre prognozele lor și acestea ne spun că spre sfârșitul anului va fi, se vor tot acumula sumele neplătite, cum s-a întâmplat și anul trecut. Probabil că și anul acesta vom vedea, probabil, jumătate sau mai mult decât jumătate din uh, solicitările totale de plăți care vor veni în lunile noiembrie și decembrie. Sigur că aceste 5,5 miliarde cu noi solicitări de plată care au fost deja primite, uh, sunt uh, analizate și au și fost uh, plătite sau uh, sunt pe cale de a fi. Deci, din cauza acestei situații și a prognozei statelor membre, nu vom putea trage încă concluzii în legătură cu punerea aplicării, a, uh, a, uh, punerea în aplicare a coeziune, înainte de a, la sfârșitul lui iulie de a primi prognozele aduse la zi ale statelor membre, să vedem atunci dacă își mențin prognozele anterioare pentru 2018 uh, și uh, solicitările de plată sau dacă își vor ajusta în sus sau în jos prognozele. Ce privește următorul punct? Transferurile autonome ale Comisiei mm, la angajamente poate v-aș atrage atenția asupra două elemente. La coeziune avem transferuri de 45 de milioane între categorii sau regiuni sau categorii de regiuni, e vorba de o consecință automată a exercițiului de reprogramare făcut la nivelul statelor membre. Unele fonduri au fost transferate între categorii de regiuni, deci sigur Comisia trebuie să uh, facă și a, ce se cuvine. Apoi la uh, rubrica 3 am transferat 8 milioane de la Securitatea Internă, Fondul pentru securitatea Internă, către Europol pentru că a trebuit uh, finanțarea suplimentară pentru Europol și capacitatea sa de decriptare, deci o evoluție IT. Și, de asemenea, să consolidăm Europol la, pentru cheltuieli legate de uh, ofițerii invitați la hotspoturi. uri Uh, acestea sunt transferurile autonome în ce privește angajamentele. Asta a, vreau, vreau să vă uh, spun. În ce privește plățile și transferurile autonome, după cum am explicat, uh, se fac multe astfel de transferuri, dar marea majoritate se petrec în interiorul programelor, între diverse linii bugetare ale acelui program, deci cred că uh, nu sunt de mare importanță pentru membrii acestei comisii. În ce privește plățile între programe și transferurile până acum au fost foarte limitate, după cum veți putea vedea în raport. Vorbim de sume limitate la un milion, jumătate de milion, două milioane, deci sume totuși limitate. Nu e nimic important de semnalat astăzi. În acest sens, în ce privește angajamentele Comisiei pentru Siria și Yemen. Aici, uh, cred că domnul Mureșan mi-a cerut date uh, la, ultima reuniune. În ce privește Siria, am trimis o informare în scris către secretariatul Comisiei dumneavoastră cu detalii în legătură cu angajamentele asumate la conferința de luna trecută, pe 23-24 aprilie. La fel ca în anii anteriori, Comisia din nou și-a luat angajamente în numele Uniunii Europene cu o sumă de 560 de milioane, deci aceeași sumă ca anul trecut și proiectul de buget pentru 2019 pe care Comisia va adopta pe 23 ale acestei luni, vom propune această sumă prin același mix de reprogramare și bani noi la fel cum am făcut și anul trecut. În fine, cel puțin cred în acest moment că așa va fi decizia, așa prevedem noi că se va întâmpla. Vom vedea ce va decide Comisia. În ce privește Yemenul, eh, s-a sfârșit o conferință ONU tot luna trecută, pe data de 3 aprilie, eh, găduită de guvernele Suediei și Elveției, ca parte a unui angajament global de 2 miliarde la acest eveniment de nivel înalt, 2 miliarde de dolari uh, americani. Comisia s-a angajat să plătească o sumă de 107,5 milioane pentru anul 2018 din, de la bugetul european, sumă compusă după cum urmează, 37 milioane asistență umanitară, ceea ce corespunde alocărilor originale, inițiale pentru Yemen, de la instrumentul umanitar, apoi am discutat și ați adoptat o un transfer al autorității, autorității bugetare pentru a consolida uh, mai mult alocările pentru Yemen mm, din rezerva de ajutor de urgență. Asta încă nu făcea parte a angajamentului la începutul aprilie, pentru că decizia privitoare la transfer încă nu fusese luată, dar sigur că uh, această consolidare va fi utilizată și pentru Yemen, după cum se prevede. Deci 37 de milioane de la ajutor, ajutoare umanitare, apoi 66 milioane de la DCI și ajutor pentru dezvoltare și apoi încă 5 milioane de la instrumentul care contribuie la stabilitate și pace. De la DCI și ajutor pentru dezvoltare și apoi încă 5 milioane de la instrumentul care contribuie la stabilitate și pace. Deci aceste trei compo- compozante împreună ne duc la totalul de 107,5 milioane. Apoi, facilitatea pentru refugiații din Turcia. Acum va fi interesant să, probabil pentru dată, când vă voi spune că cele 28 de state membre sunt uh, pe cale de a ajunge la un acord uh, unanim cu contribuțiile bilaterale din partea statelor membre, care ar trebui să fie de un miliard de euro. Nu s-a ajuns încă la un acord formal pentru că un stat membru la ora actuală trece printr-o schimbare de guvern și așteptăm și un, un acord scris din partea lor, dar probabil că va fi până la urmă un acord unanim și asta se va întâmpla în curând. Sigur că în ce privește Consiliul, asta ar însemna că cele două miliarde care au mai rămas trebuie să provină de la bugetul Uniunii Europene. Încă un punct de informare în legătură cu uh, Uh, bugetele rectificative care vor sosi de la Comisie, deci împreună cu proiectul de buget 2019, uh, săptămâna viitoare pe 23, Comisia probabil va adopta și proiectul de buget rectificativ numărul 3 2018, care va include propuneri pentru finanțarea a uh, celor uh, tranșei pe 2018, deci cea de-a doua tranșa FRT, partea pe 2018, cele 3 miliarde și probabil pe 31 mai Comisia va adopta proiectul de buget rectificativ numărul 4, care e o, reprezintă o sumă relativ limitată și propuneri privitoare la Fondul de Solidaritate European. Uh, e vorba mai ales de inundații în Letonia, Lituania și Polonia. Și următorul proiect de buget rectificativ, la fel ca în fiecare an, ar fi ajustarea uh, părții privitoare la venituri și aducerea la zi a propriilor resurse, probabil proiectul de buget rectificativ numărul 5, dar pentru el încă nu am un calendar. Și cu asta vă mulțumesc, domnule președinte. Ah, mulțumesc. Îi dau cuvântul acum raportorului nostru general, domnul Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Orel, pentru uh, prezența dumneavoastră la ședința noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Aurel, pentru uh, prezența dumneavoastră la ședința noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezentarea activităților pe care trebuie să le depunem în comun în cursul exercițiului bugetar 2018. Tocmai acesta a fost sensul propunerii noastre de la începutul anului. Vreau să facem un schimb de opinii uh, periodic și să ne asigurăm că execuția bugetară este